Votul va avea loc uh, imediat astăzi cu masă. Următorul punct de ordinea de zi este situația din Republica Democratică Congo, în special cazul celor doi apărători ai drepturilor um, omului reținuți, Yves Makwambala și Fred Bauman. Dau acum cuvântul autorilor acestei, acestui proiect de rezoluție. Mm, pierwsza głos zabierze pani Judith Sargentini. Dwie minuty, bardzo proszę. Doamna Sargentini. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră aici în această după-amiază. Parlamentul European face referire la soarta lui Yves Macfambala și Fred Bauma, care sunt uh, deținuți la Kinshasa pentru că au condus o organizație de tineret care lupta pentru mai multă democrație și pentru noi uh, legi electorale în Congo. În această calitate au fost arestați. Această organizație dorește să îmbunătățească democrația în Republica Democrată Congo și este uh, însă de fiecare dată sugrumată. Noi cerem să se fie eliberați Yves Macvambala și Fred Bauma și cerem și de asemenea ca toate acuzele împotriva acestor doi activiști în domeniul drepturilor omului să fie retrase și la Kinshasa și la Goma. Aceste acuzații există și împotriva altor activiști în domeniul drepturilor omului, ceea ce de altfel ne-a atras atenția și faptul că în aprilie s-a descoperit la Kinshasa un, um, o groapă comună în care, pe care guvernul din Kinshasa nu știe să o justifice. Organizația Human Rights Watch a făcut o anchetă și este de părere că acesta este într-adevăr o groapă comună cu uh, cadavrele unor activiști, activiști de care vrea să scape guvernul. Parlamentul European cere așadar să fie rezolvate lucrurile și cere guvernului de la Kinshasa să analizeze cazul acesta îndeaproape și de asemenea să Uh, contacteze și să informeze familiile persoanelor dispărute despre ceea ce s-a întâmplat cu membrii familiei lor. În anul acesta, în Congo vor avea loc alegeri și s-ar putea să se ajungă la situații de neliniște foarte mari. Trebuie să rămânem de aceea foarte aproape și să încercăm să urmărim lucrurile cât se poate de bine, pentru că ar fi foarte grav ca situația să se escaladeze. Noi ne dorim pentru această țară un viitor normal. Mulțumim. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Corau acum, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Situația de care vorbim astăzi despre Republica Democratică Congo este una care seamănă deja cu ceea ce am discutat înainte despre Burundi prizonieri, activiști în drepturile omului care sunt închiși, oricine care se opune guvernului sau care se opune voinței uh, președintelui de a renoi la infinit propriul mandat de guvernare sau de președinție dispare sau este în închisoare. Este clar că prin această rezoluție noi încercăm să exprimăm susținerea noastră profundă față de acești activiști și cerem uh, guvernului din Kinshasa să fie eliberați imediat acești uh, doi tineri care sunt uh, arestați pe nedrept. Cred că în ceea ce privește Republica Democratică Congo, trebuie să amintim guvernului angajamentele pe care și le-a asumat în cadrul acordului de la Cotonou și că trebuie să respecte aceste angajamente și acest acord și să încercăm să facem cât mai multă presiune pentru ca să se poată întâmpla acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule deputat Acum are cuvântul domnul Mark Demesmacher. In de nasleep van de onlusten in Burundi... Vă mulțumesc foarte mult. În urma problemelor din Burundi, eh, au apărut probleme și în Republica Democratică Congo. Protestatarii încearcă caută o îmbunătățire a situației recent tinerii au organizat o campanie și 20 de tineri au fost încarcerați. Organiz... Unii au fost eh, eliberați, însă Yves Macuambala și Fred Bauma sunt încă în închisoare, acuzați de trădare. Guvernul are o problemă majoră de identitate. Pe de o parte, au foarte mulți uh, tineri, însă în același timp au un sistem foarte corupt al autorității. De, de exemplu, fiica președintelui deține un spital și a fost acuzată în legătură cu neplata facturilor. Aici este vorba despre un laureat al Uh, premiului Saharov și este foarte ironic când unii care fac bine ajung să uh, de partea cealaltă a baricadei. Domnul Venda, Venda. vă mulțumesc. Mulțumesc. Rezoluția aceasta este un uh, mesaj important pentru autoritățile congoleze. Iată de ce și eu cer eliberarea imediată a celor doi apărători ai drepturilor omului din, de la Filimbi. Este ironic uh, titulatura democratică a acestei țări, dacă ne gândim uh, că opoziția este uh, sufocată de guvern, iar apărătorii drepturilor omului nu pot înțelege ce înseamnă această democrație. Moartea peste 10 persoane care au ieșit în stradă în ianuarie arată că situația a fost scăpată de sub control uh, asemănătoare situației din Burundi. Alegerile vor avea loc peste un an în Congo, deci, iar um, dacă recomandările misiunii de observare vor fi luate în considerare, va continua și asistența noastră. Mulțumesc. Doamna Verșia are cuvântul meu și jumătate. Pour votre français, monsieur le président. Mulțumesc foarte mult pentru franceza dumneavoastră, domnule președinte. 25 de ani de dictatură, apoi 15 ani de război civil instrumentalizat de către țările vecine care încercau să ia stăpânirea asupra bogăților minereurilor peste 7.000 de, de morți, milioane de morți, așa cum spune Caritasul. Uh, încercarea de folosire a acelor, acestor bogății de, este folosit de către criminali, criminali și uh, care organizați care uh, de fapt distrug resursele pentru a se îmbogăți. În această țară, însă, din 2003 există probleme, încercări de a uh, Um, combate guvernul și foarte mulți au murit. Josef uh, Joseph Calibila a mai încercat odată să modifice uh, legea electorală pentru a se păstra la poziție și uh, la putere și atunci au mai murit câțiva. Numai însă de data aceasta platforma Filimbi, adică Tinerii pentru o nouă societate, au dus din nou la probleme. Yves Mac Vamba și Fred Bauma au cerut și ei să nu mai se încalce aceste uh, drepturi și ei acum sunt deținuți. Uniunea Europeană trebuie să facă tot posibilul pentru ca să îi elibereze și uh, anume participând la o mediere internațională care este absolut indispensabilă pentru ca să se reînceapă un dialog politic inclusiv și transparent. Înainte de alegerile care urmează, este clar că poporul congolez are dreptul la aceste lucruri. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Vergia. Și acum, domnul Javier Nart are cuvântul un minut. Gracias también por referirse. vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați vorbit în spaniolă. Este un oximoron să numim Democratică Republica Congo. Este vorba de o dinastie bazată pe corupție și reprimare. Și Intru, de rog, intru direct în fond. Europa poate să facă două lucruri. Să practice ipocrizia democratică, adică să avem acorduri uh, și în care să uh, avem clauza numărul 2 democratică pe care nu o aplicăm niciodată și în al doilea rând să evocăm acordul de la Cotonou. Dacă în Republica 1986, uh, dacă în Republica Congo nu se trimite un mesaj foarte clar, rezoluția noastră nu va servi la nimic și o știm cu toții. Mă bucură foarte mult că uh, există punctul 13 în acord. Da, să se uh, solicite comportamentul care corespunde acordului de la Cotonou, respectarea drepturilor omului și dacă nu se aplică, acest uh, articol Cotonou uh, să, să se aplice articolul 996. Dacă nu se aplică acest acord, să nu mai emitem rezoluții și să nu mai practicăm această ipocrizie democratică. Eh, muchas gracias. Eh, Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Iosef Weiderholzer. Din domnule președinte republica democratică congo este o țară plină de instabilități încălcări ale drepturilor omului uh, sunt un lucru curent iar uh, țara aceasta ne preocupă foarte des în parlamentul european de fapt ultima dată în mai am discutat despre ea atunci când s-a vorbit despre conflictul provocat de minereuri, iar acum uh, un an când domnul Mugvebe a primit premiul Saharov, a, fost, uh, a avut loc o, un eveniment, o serbare foarte impresionantă și dumnealui a vorbit despre aceste legături tocmai a vorbit uh, către tribuna de vizitatori și s-a adresat persoanelor care trăiesc din, cu cu fond uh, migratoriu care trăiesc aici, spunând, care l-au aplaudat atunci. Trebuie să se schimbe ceva în această țară. De fapt, cei doi activiști uh, sunt închiși, dar nu numai ei, ci și mulți alții și noi cerem ca ei să fie eliberați și cerem de asemenea și comisiei să facă presiunile necesare pentru ca să, și să folosească toate posibilitățile care îi stau în putere pentru ca țara aceasta la următorile alegeri în 2016 să poată să își garanteze un viitor pașnic. Mulțumesc! Dank, Mulțumesc, domnule Weidenholzer. Iar acum uh, vorbitorii în numele grupurilor au cuvântul. Mai întâi în numele grupului PPE uh, are cuvântul doamna Arena. Je voulais juste préciser que je ne suis pas du PPE, mais... Vreau doar să precizez că nu sunt de la PPE, ci de la Socialiști și Democrați, domnule președinte. Îmi cer scuze, spune președintele, nimeni nu este perfect. Aveți dreptate. Și cred că nici PP-ul nu ar fi de acord. Mulțumesc, domnule președinte. Fred Bauma și Yves Mapcoac Macuambala sunt doi cetățeni uh, care au fost închiși pentru că s-au întrunit cu alți tineri africani și au militat pentru cetățenie, pentru libertate și democrație. Acești doi tineri sunt în închisoare în Macala, după ce au uh, petrecut câteva zile în uh, pivnițele Agenției Naționale de pentru Informații sunt acuzați să, că ar fi atentat la viața președintelui Kabila pur și simplu pentru că au organizat o manifestație. Noi solicităm eliberarea lor imediată și cerem de Republicii Democratice Congo să abandoneze toate acuzele la adresa acestor doi, dar și împotriva uh, mișcărilor Filimi și Lucea, care sunt extrem de importante în contextul preelectoral, care trebuie să permită canalizarea unei uh, cetățenie, uh, cetățenia tinerilor pentru ca haosul să nu revină în Republica, Republica Democrată Congo. Vă mulțumesc și îmi cer scuze din nou. Încă apart, este o, sunteți o bună reprezentantă a grupului socialiștilor și democraților. Urmează acum doamna Haranzova, în numele ALDE. Un minut. Thank you, Chair. A strong... Mulțumesc, domnule președinte. O societate civilă puternică este vitală într-un proces democratic. Organizațiile civile congoleze joacă un rol special, fiindcă umplu un gol acolo unde statul nu reușește să ofere tot ce au nevoie cetățenii săi. Uh, implicarea pașnică, civică, nu trebuie niciodată pedepsită și nu se... Iar cetățenii congolezi au dreptul să se mobilizeze și nu pot... Iar vocile lor nu pot fi încă, încătușat, încălușate. Iar uh, faptul că au fost țintite um, mișcări uh, de tineret și uh, ale opoziției este îngrijorător ca un prim pas către reconcilierea față de, cu cetățenii săi acești doi apărători ai drepturilor omului și ceilalți prizonieri politici trebuie eliberați, iar autoritățile ar trebui să se folosească de societatea civilă și de beneficiile sale. O societate civilă dinamică controlează statul și în egală măsură creează o comunitate, precum și capacitatea de a rezolva probleme comune. A venit vremea ca autoritățile congoleze să-și dea seama că aceasta este o calitate și nu o amenințare. Vă mulțumesc! Am ajuns la procedura intervențiilor spontane. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Ba da. Procedura intervențiilor spontane. Începe domnul Iacovcici. Mă să svi pitati, gospodine... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Fie că e vorba doar de începutul unei campanii electorale, fie că Bauma și Mac Van Bala sunt or nou, un nou semn de rezistență sau mai degrabă victimele a ceea ce va urma sau poate că vor uh, avea un rol de, important de jucat după alegeri, nu se știe. Cine însă va continua să beneficieze de ceea ce se întâmplă în Congo? Cine va continua să jefuiască această țară și să o se comporte într-o manieră necivilizată și nedemocratică? Am putea întreba, de fapt, și cine în Europa are de câștigat din astfel de evoluții în Congo? Cine are un interes evident în Congo de pe urma acestui regim? Și cred că trebuie să fim foarte sinceri și să ne punem aceste întrebări, pentru că Europa are clar un interes în Congo și dacă avem acest interes, ar trebui să-i ajutăm, pentru că această țară prietenoasă merită să își facă ordine în ceea ce se întâmplă la ea. Mulțumesc, domnul Castaldo are cuvântul, mulțumesc mulțumesc, mulțumesc foarte mult. O să vorbesc și eu, v-am mulțumit și eu în limba dumneavoastră. Yves Mac Bambala și Fred Bauna, tinerii uh, congolezi uh, și lupta lor trebuie să fie și lupta noastră. Altfel n-are niciun sens să mai dăm lui Mukwege premiul Saharov în această plenară și după ce să uităm de toate aceste evenimente. Uh, cea de-a 20-a uh, comemorare a genocidului din Ruanda este într-adevăr foarte gravă și uh, probleme ca și în Congo există și în Burundi. Activiștii sunt arestați numai pentru că vroiau să-și exercite libertatea de exprimare, libertatea de manifestare de demonstrație. 425 de acorduri de persoane au fost găsite într-o într, -o, groapă comună și probabil că și alții mai sunt prin alte părți. Așa cum a spus și domnul Nard, înainte ca acordurile de uh, la Catonu să nu devină doar o foaie de hârtie, trebuie să încercăm să ne gândim și la noi ce facem. Eu aș vrea ca în această uh, Uh, sală să răsune cuvintele lui Bauma, care spunea că nu mai acceptăm ca trenul libertății și democrației, care este deja marș în țara noastră, să fie blocat de către cineva. Ne-am angajat uh, ca tineri cetățeni pentru ca democrația noastră să poată să prindă în țara noastră și nimeni nu o să ne mai poate opri, nici măcar arestările arbitrare și nici noi nu trebuie să ne mai oprim. Nu, să nu lăsăm să moară uh, aspirațiile democratice ale tineretului congolez în franceză. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Castaldo! Și acum doamna Cristina Morvai are cuvântul. Proșă, pani. Vă rog. Előbb a plenáris ülés azon ércelődött, hogy az egyik képviselőtárs unii făceau glume că un eurodeputat este socialist, a fost confundat cu cineva de la PPE. Ați glumit, s-a râs, este Adevărul este însă că nu există nicio diferență între PP și socialiști. Sunt uh, împreună și acționează pentru a păstra status quo-ul. Am, ambele partide consideră că ar trebui să punem accentul pe situația drepturilor omului în Congo, însă ceea ce se întâmplă în Ungaria nu contează. Poliția este face vinovată de brutalități, uh, că socialiștii au uh, încarcerat uh, zeci de persoane, acest lucru nu contează. Acum poliția este responsabilă față de un guvern de dreapta, însă care uh, guvern încearcă să își uh, protejeze foștii camarazi socialiști? Nu există niciun fel de diferență între cele două grupuri în Parlamentul European. Mulțumim, doamna Morvai. Acum, în numele Comisiei Europene, doamna Cecilia Malmström. Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere este foarte importantă și am uh, auzit mesajul pe care ni l-ați transmis și îl vom transmite și în altului reprezentant. Parlamentul ne susține, într-adevăr, să ne aplicăm în continuare asupra um, cazului domnului Macuambala și Fred Bauma și nu numai. Anul acesta au fost um, arestați 30 de oameni la atelierul uh, Filima din Kinshasa pentru um, acolo, acest eveniment unde Oamenii erau încurajați să participe la activitatea societății civile. Unii au fost uh, eliberați, dar nu toți. Aceste două persoane au fost uh, ținute 20 de zile de serviciile de informații secrete uh, fără asistență, după care au fost acuzați în mod oficial și transferați la închisoare. Informațiile puține ne, ne fac să credem că acuzațiile sunt disproporționate și există riscul ca acestea să fie motivate politic. Ne pare rău că nu s-a găsit încă o soluție pentru eliberarea acestor activiști. Ancheta parlamentară nu a găsit dovezi că liderii și participanții de la atelierul uh, Filimbi erau implicați în, în planificarea de activități teroriste sau crime violente. Dar autoritățile au spus că liderii firimbii planificau, puneau la cale activități violente și revoltă. Dar aceste afirmații nu sunt uh, susținute de dovezi, sunt numai vorbe goale. Vom uh, urmări de aproape ce se întâmplă, am făcut demersuri pe lângă Ministerul de Justiție și avem observatori în tribunale avem și contacte strânse cu ONG-urile drepturilor omului și cu avocații care se ocupă de aceste cazuri, cauze. Curtea, Curtea pentru, drepturile om, pentru drepturile omului trebuie să fie la baza dialogului cu Congo, care este iar acest lucru este și mai important anul acesta. Este important anul acesta ca toți actorii politici să fie liberi să se exprime uh, să aibă loc dezbatere. Respectarea drepturilor omului, a drepturilor fundamentale, reprezintă elemente fundamentale ale acordului de la Cotonou, iar aceste chestiuni sunt critice acum, în, în, înaintea alegerilor. Dorim să sprijinim acest proces, dar trebuie să existe un cadru necesar, bugetar, politic și la nivelul calendarului. În concluziile Consiliului, Uniunea Europeană și-a manifestat îngrijorările în ceea ce privește îngustarea spațiului politic, mai ales de la revizuirea legii electorale de la sfârșitul lunii ianuarie și evenimentele de atunci. Industria, eh, mă scuzați, justiția ar putea fi folosită ca un instrument, așa este îngrijorarea noastră și ne îngrijorează la fel de mult detențiile arbitrare, mai ales eh, acolo unde sunt implicate și serviciile secrete, precum și de folosirea abuzivă a forței, a intimidării față de jurnaliști. În momentul în care se desfășoară, în momentul în care serviciile secrete desfășoară activități ilegale, acestea ar trebui să fie cercetate. Noi eh, ne-am aplicat asupra eh, cartei africane ale drepturilor omului și democrației, care cere o dezbatere liberă, o a libertății eh, de exprimare și dreptul opoziției de a, a, de a se bucura de o justiție sigură și imparțială. Uniunea Europeană este gata să sprijine Congo într-un parteneriat adevărat Lansarea programului de 620 de milioane de euro este o dovadă a acestui angajament, dar ne vom uh, manifesta îngrijorările acolo unde există aici, în uh, multe alte cazuri. Vă mulțumesc! Uh, thank you very much indeed, Madam Commissioner. Dziękuję bardzo. Acum uh, avem uh, proiecte de rez- am primit proiecte de, rezol- de rezoluție de la același grup